Autoritățile competente din Grecia mi-au transmis două cereri de ridicare a imunității parlamentare a domnilor Sotirios Zarianopoulos și Georgios Gramaticakis în cadrul a două proceduri penale. În conformitate cu ramentul de procedură, aceste cereri au fost transmise Comisiei Jurii.